Der Präsident. Guten Morgen, meine sehr geehrten Președintele, bună dimineața, doamnelor și domnilor. Vă rog să luați loc. Am deschis uh, reuniunea ședința de astăzi dimineața. că doamna Crichton încă nu a sosit din partea Consiliului, deci aș propune să începem prin a da cuvântul domnului Barozo. Domnul Di? Da, mulțumesc, domnule președinte. V-am atras atenția de mai multe ori în legătură cu absența relațiilor politice pe care Parlamentul nostru le întreține cu președintele Consiliului European. Am, v-am scris și am sugerat să fie invitat la această reuniune pregătitoare ca să putem analiza aspectele legislative cu Consiliul, aspectele politice la fel cu președintele Consiliului European. De multă vreme președintele Consiliului European nu mai vine să ne prezinte uh, situația în fața Parlamentului, conform articolului 15 al tratatului și îmi pare rău pentru că exercițiul uh, de ieri cu președintele Republicii Franceze ar fi trebuit făcut cu președintele Consiliului European. Deci regret că n-a acceptat sau nu știu, poate n-a fost invitat. Dar oricum nu este astăzi la dezbatere în ajunul unui Consiliu European important Um, pe care trebuie să negocieze, trebuie să negocieze cu Parlamentul nostru perspectivele financiare. Deci dacă v-aș ruga foarte mult să îi transmiteți această uh, rugăminte pentru a strânge relațiile politice cu Parlamentul European. Vă sunt recunoscător, domnule președinte, și sper că într-o zi veți putea acce- a, a, mă scuzați, asista la toate reuniunile Consiliului European și la fel președintele Consiliului European să asiste la reuniunile Parlamentului. Uh, eh, hello, the, the Mulțumesc, domnule Odi, spune președintele. Președintele Consiliului European, mă, presupun că vorbiți de domnul Van Rompuy, nu? Când vorbiți despre președintele Consiliului European, el este totdeauna invitat să vină în fața Parlamentului European, însă eh, domnia sa eh, spune că interlocutorii săi sunt șefii de stat și de guvern, nu Parlamentul European. Eu am spus că noi aveam o viziune diferită asupra lucrurilor în, acest, uh, în această privință, dar cunosc în grupul dumneavoastră un număr de persoane care sunt apropiate ale domnului Van Rompuy. Poate puteți exercita o mică presiune pentru că data viitoare Herman să vină și el la Parlamentul European. Eu îl invit în permanență să asiste la reuniunile noastre, dar vreau să vă spun că din punct de vedere juridic, domnul Van Rompuy nu este interlocutor al Parlamentului European și prim-ministrul Kenny, președintele în exercițiu al Consiliului European, este partenerul nostru. Domnul Van Rompuy este partenerul șefilor de stat și de guvern. Deci, uh, mă rog, trebuie să vedem cum interpretăm uh, tratatul în acest sens. Domnul Svoboda, mulțumesc, sunt de acord cu domnul Odi, dar oare asta înseamnă că negocierile pe care le vom purta în privința bugetului cu președinția irlandeză uh, înseamnă că doar președinția irlandeză este interlocutorul nostru pe chestiuni bugetare și nu domnul Van Rompuy. Pot trage concluzia asta? Situația tratatelor e clară, spune președintele Consiliului European mâine și vineri decide ca urmare a unei voințe politice, însă deciziile formale privitoare la cadrul financiar multianual se fac pe baza articolului 312 al tratatului în Consiliul de Afaceri Generale. Președinta, iată că a intrat în sală, președinta în exercițiu și deci domnia, partenerul nostru de negociere ar fi șeful domniei sale, domnul prim-ministru Kenny. Știți, uh, fără îndoială, domnule Svoboda, și am spus asta la, de mai multe ori la conferința președinților, și am mai spus-o și uh, cu ocazia întâlnirii celor patru și am insistat asupra acestui punct că interlocutorul nostru este președinția Consiliului, acum președinția irlandeză. Negocierile cu șefii de stat și de guvern sunt purtate de domnul Van Rompuy. Sigur că e o situație destul de neclară în tratate și va trebui să uh, punem în ordine lucrurile și aici. Bun, acum uh, urez bun venit doamnei uh, ministru Crichton și mă grăbesc să-i dau cuvântul ca să ascultăm declarația Consiliului în pregătirea Consiliului European. Mr. President, honorable members, Stimate domnule președinte,